Good afternoon, ladies and gentlemen. It is quarter past three already. Dragi colegi, este deja trei și un sfert. Mă aștept ca membrii Comisiei Regii să vină în orice moment. Am avut o întârziere la sesiunea de dimineață și probabil de aceea unii dintre colegi um, încă nu au venit. Eu vă sugerez să începem cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un studiu cerut de Departamentul de Politici B privind parteneriatele public-private și politica de coeziune. Noi am solicitat uh, Departamentului B să um, efectueze un studiu privind acest subiect prevederile pri detaliate privind parteneriatele public-private, PPP-uri, au fost introduse în cadrul legislativ al politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 și există interes crescând pentru o mai bună, o mai bună înțelegere a combinației resurselor, combinării resurselor publice și private. În Europa, majoritatea proiectelor PPP vizează sectorul transporturilor, mai ales transportul rutier, deci unele dintre rezultatele studiului nostru vor fi relevante pentru raportul de implementare privind uh, transportul durabil. Raportor este domnul Novakov și este prezent în sală. Documentul sau studiul va fi prezentat de către liderul proiectului de cercetare, doamna Laura Del Ponte, de la uh, Centrul pentru Studii uh, Industriale, CSIL de la Milano. Am să-i dau uh, cuvântul pentru prezentare și sunt convinsă că între timp vor mai veni și alți colegi. Aveți cuvântul, vă rog. This introduction and good afternoon to everyone. Mulțumesc, uh, bună ziua tuturor. Mă bucur, mă bucur foarte mult să fiu prezentă astăzi uh, aici pentru a vă prezenta studiul nostru privind parteneriatele public-private în politica de coeziune. Acest studiu anchetează motivele principale pentru utilizarea PPP-urilor în politica de coeziune și furnizează unele învățăminte. Se bazează pe mai multe metode de cercetare, inclusiv um, um revizui, um, studiul literaturii, cazuri de studiu și nu numai. Ce este un parteneriat public-privat? Există mai multe definiții a ceea ce uh, înseamnă un PPP și există multe versiuni diferite. Totul depinde de configurația relației între partenerul public și cel privat. Adevărul este că un parteneriat public-privat este un termen umbrelă prin care uh, se înțeleg, de fapt, mai multe tipuri de achiziții publice. Se trece de la externalizarea um, serviciilor până la privatizarea bunurilor publice. Termenul PPP se referă în general la o formă de colaborare între sectorul public și privat, însă există și definiții mai uh, stricte, cum ar fi uh, cele, cea aplicată de Centrul European pentru PPE, pentru PPP-uri care consideră că trebuie ca acesta să, să conțină aspecte uh, operaționale și uh, de construcție. În ceea ce privește contractele PP, acest PPP, mă scuzați, acestea au uh, caracteristici similare. În primul rând, parteneriatul pe termen lung. De cele mai multe ori, acest tip de contract este de-a lungul la 20-30 de ani. Sunt contracte de asemenea bazate pe performanță, se bazează pe rezultate și performanță și nu pe uh, fondurile alocate. Alocarea riscurilor este un uh, concept cheie în PPP-uri și se merge pe principiul că fiecare trebuie să-și asume riscul pe care îl poate gestiona cel mai bine um, scala și, scara și complexitatea. PPP-urile se bazează pe o rețea de diferite etape ale ciclului proiectului. Ultimele puncte, um, benef- um, raportul calitate-preț și tratamentul fiscal nu sunt um, caracteristici întotdeauna, însă uh, de multe ori sunt motive pentru a alege un PPP. Raportul uh, calitate-preț uh, uh, de multe ori um, înseamnă că autoritățile trebuie să justifice un astfel de contract prin această prismă. Tratamentul fiscal al acestor tipuri de contract este foarte controversat. Conform regulilor Eurostat, dacă se aplică anumite reguli, uh, cheltuielile PPP pot fi excluse din cheltuielile publice ale autorităților, ceea ce înseamnă că pasivele sunt amânate în timp. Care sunt beneficiile potențiale și riscurile uh, PPP-urilor? Trebuie să vă spun că sunt uh, foarte controversate aceste tipuri de contract. Atât la nivel academic cât și la nivel politic, um, pozițiile sunt polarizate. Adevărul este că nu există uh, probe convingătoare în ceea ce privește eficiența crescută a PPP-urilor față de alte tipuri de achiziții publice. De cele mai multe ori, totul depinde de proiect și de context. Avantajele PPP-urilor um, Uh, sunt considerate a fi următoarele. Posibilitatea unor, uh, obținerii unor resurse financiare suplimentare, posibilitatea de a transfera o parte din risc în uh, sectorul privat, costuri de menținere și de gestionare mai scăzute. Există și dezavantajuri. Dezavantaje, mă scuzați, costul mai ridicat al finanțării, costul mai ridicat al tranzacțiilor, Uh, probleme ce țin de pierderea transparenței și responsabilității și, nu în ultimul rând, lipsa de flexibilitate ce ține de durata foarte lungă a unui contract PPP. Care sunt uh, caracteristicile principale ale piețelor PPP în Europa? Piața PPP a crescut uh, în mod constant din 2006 Uh, de când uh, a fost afectată de uh, criză. La nivel geografic, Regatul Unit a fost de departe cea mai mare piață în Europa și este una dintre cele mai mari piețe PPP din lume, în ceea ce privește valoarea de uh, investiții, Regatul Unit um, deține o cotă de 45% din piața PPP între 2000 și 2015. Spania, Portugalia, Germania și Grecia au și ele o piață puternică de PPP. În ceea ce privește sectoarele, transportul este dominant, mai ales pentru proiecte rutiere. Uh, PPP-ul uh, ajunge să constituie 65% din contracte. A existat însă um, o scădere a dorinței de a face mari proiecte și ce a apărut de curând sunt PPP-uri mai mici finanțate la nivel subnațional, mai ales în domeniul eficienței energetice ce a promovat folosirea PPP-urilor în uh, procesul legislativ uh, privind uh, politica de coeziune? Ei bine, aceleași elemente care au făcut să fie utilizat în politicile publice de investiții. S-au folosit pentru a asigura investițiile necesare în contextul bugetelor scăzânde. Se uh, Acestea sunt considerate avantajele, resursele umane și investițiile din domeniul privat, dar și standarde mai ridicate în ceea ce privește eficiența, eficacitatea și uh, rezultatele obținute. Inițial, combinația de resurse ale politicii de coeziune și PPP-uri a a avut loc uh, la nivel uh, ad hoc. Um, un pod în Lisabona, aeroportul din Atena. În perioada 2007-2013 uh, s-a uh, răspândit mai, de, mai mult uh, această practică. Însă, numai în perioada actuală de finanțare s-au adoptat prevederi specifice pentru PPP-uri. Acestea au fost incluse pentru a elimina unele dintre obstacolele de reglementare ce au um, constituit bariere în trecut. S-a recunoscut că pentru a facilita folosirea fondului um, pentru investiții structurale, trebuie să se țină cont de, cu, prin PPP-uri, trebuie să se țină cont de anumite caracteristici ale acestora. Regulamentul privind prevederile comune a permis o aliniere mai flexibilă între uh, procesul de achiziții publice PPP și cererile pentru granturi. Cum au fost folosite PPP-urile în politica de coeziune? Inițial uh, cu intermitențe și cu siguranță nu din motive strategice. Inițial uh, era vorba numai de mari pro proiecte de infrastructură în Grecia, Portugalia, Spania, Sprijinul pentru operațiunile PPP a fost uh, prevăzut în mare parte pentru mari proiecte, iar mai recent pentru instrumente financiare. Și uh, se estimează că folosirea uh, instrumentelor de finanțare va aduce un nivel crescut de PPP-uri. Un exemplu pentru piețe crescând de la nivel național este Regatul Unit. Există anumite sectoare prioritare în care se, folosește, se folosesc PPP-urile la nivel național uh, și acestea se suprapun cu anumite programe operaționale. În ceea ce privește perioada actuală de finanțare, nu există dovezi că uh, prevederile referitoare la PPP au dus la o creștere a numărului acestora în fondurile de investiții. Avem foarte puține date și trebuie să vă spun că uh, lipsa de date a fost un factor limitant în acest uh, studiu. Asta pentru că nu există un registru centralizat de date care să permită să vedem cum se uh, folosesc operațiunile PPP. Datele privind PPP-urile sunt incomplete și se referă numai la uh, contractele făcute în 2007-2013. Însă, ce ne spun datele, cu atât mai mult, este că utilizarea PPP-urilor în politica de coeziune este foarte limitată. Din 1000 de proiecte majore, numai 27 au fost clasificate ca fiind uh, proiecte PPP. De asemenea, proiectele de transport domină în ceea ce privește valoarea, ceea ce nu este o surpriză. De asemenea, datele ne arată că experiența cu um, proiecte mixte, ce includ și PPP, se limitează la țări precum uh, Grecia, Portugalia, Spania și Franța. care sunt învățămintele ce pot fi trase de la implementarea unor proiecte ce conțineau o dimensiune PPP. Există două argumente pentru alegerea PPP. Nevoia de a um, finanța infrastructură pe termen scurt și nevoia de a completa fin- fluxurile financiare publice cu cele private. Aceste elemente au jucat un rol cheie în alegerea unui PPP. În trecut, uh, Constrângerile reglementare au limitat uh, posibilitatea uh, fondurilor FEDER și nu numai să uh, facă apel la PPP-uri. Nu există probe că o creștere a PPP-urilor ar duce la o rată mai ridicată a absorpției. Din potrivă, autoritățile de gestionare care se concentrează asupra țintelor de cheltuire s-ar putea să fie discurajate de complexitatea modelului PPP. La finalul fazei de construcție, proiectele ce conțin o parte de PPP sunt finalizate la timp și cu respectarea bugetului. Însă rezultatele privind, rezulta, um, privind uh, consecințele pe termen lung nu sunt la fel de clare. Inițial, un, un proiect care este uh, considerat inițial de succes, uh, pe termen lung uh, poate să ducă să fie considerat altfel. Asta s-a întâmplat cu podul din Lisabona, unde au fost mai multe renegociere ale contractului. Avantajele PPP-urilor și politicii de coeziune pot fi avantajoase reciproc. De exemplu, se pot asigura standarde de mediu mai ridicate sau se, se pot integra mai bine elemente ce țin de impactul social. În toate proiectele care includeau o dimensiune PPP pe care le-am studiat, am considerat că angajamentul autorităților publice joacă un rol esențial, mai ales capacitatea părții publice de a coordona întregul uh, ciclu de proiect uh, și această capacitate a fost esențială. De exemplu, pentru aeroportul uh, de la Atena, guvernul Elen a trebuit să asigure acces de înaltă capacitate pentru construcție, pentru un proiect de uh, internet de uh, înaltă viteză în regiunea Cornwall. Guvernul uh, a luat măsurile necesare care să permită uh, ducerea la bun sfârșit al proiectului. Putem uh, da numai un singur exemplu de eșec al unui PPP. Cité de l'Océan la Biarritz Aici uh, contractul PPP a fost uh, anulat din cauza lipsei sprijinului politic și din cauza unor uh, greșeli făcute în proiectarea, în cererea de proiect. Ce au făcut instituțiile UE și statele membre pentru a sprijini folosirea PPP-urilor în politica de coeziune? În ceea ce privește instituțiile europene, B a jucat un rol cheie în promovarea utilizării PPP-urilor în general. B și-a oferit uh, sprijinul prin două canale principale. În primul rând, oferă o serie întreagă de instrumente financiare care facilitează clauza financiară a proiectelor PPP, uh, oferind condiții mai favorabile pentru investitorii privați. Exemple de astfel de instrumente includ instrumentele uh, Jessica și fondul Margherit. B, de asemenea, oferă servicii de consultanță, de exemplu, prin Centrul de Expertiză European pentru PPP-uri, însă nu are servicii de consultanță specifice pentru a um, planifica proiecte PPP. În majoritatea statelor membre există unități uh, gestionate la nivel central pentru PPP-uri, însă numărul lor limitat uh, are ca scop și promovarea folosirii fondurilor structurale și de coeziune în operațiuni PPP. Singura excepție este Grecia, care și-a inclus uh, PPP-urile în toate programele operaționale. Două țări care au fost în special proactive în utilizarea PPP-urilor în politica de coeziune sunt Polonia și Croația. Ce se poate îmbunătăți? În primul rând, Um, PPP-ul este numai una dintre opțiuni în uh, investiții publice și private, iar alegerea PPP-ului trebuie să se bazeze pe o analiză cost-beneficiu foarte riguroasă. Apoi, o cultură a performanței și a evaluării constante a costurilor și beneficiilor trebuie să se creeze în toate nivelurile administrației. În al treilea rând, alegerea modelului PPP trebuie să fie mai bine integrată în planificarea investițiilor publice și la, uh, inclusiv la nivel regional, ceea ce înseamnă uh, dezvoltarea unor uh, conducte de proiecte PPP ce pot fi incluse în programele operaționale. În al patrulea rând, dezbaterea publică pentru așa zisele avantaj, avantaje ale PPP este în continuare insuficient informată. Trebuie să existe o evaluare uh, Uh, mai sistematică a uh, proiectelor uh, publice, private. Și în ultimul, nu în ultimul rând, trebuie să se investească în expertiză la nivelul administrațiilor publice, la nivel regional și local. Închei aici cu prezentarea mea și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Very much for this... Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Cine are întrebări din partea membrilor Comisiei Regii? Să vedem cu cine începem. Ladies first, as usual, Ms. D'Amato. Doamna D'Amato. Sì, grazie, eh, chiedo scuza în nome dei colleghi. Mulțumesc, vreau să îmi cer scuze eh, numele colegilor care n-au putut veni. Am o întrebare ați vorbit despre proiecte mari, dar aveți exemple de proiecte mai mici, de IMM-uri care au contribuit într-un fel sau altul la această evoluție și dezvoltare și ca și locuri de muncă, de pildă. Aveți uh, cifre, văd că dați din cap că nu, deci nu. Se pare că nu avem această posibilitate de măsurare, ar fi fost bine și important să știm asta pentru mine și obiectivele de mediu sunt importante. Aveți astfel de proiecte ca și exemplu, proiecte care să ducă la sanarea siturilor industriale și așa mai departe. Deci proiecte mici, dacă știți că există locurile de muncă ca și paramet și parametru și apoi, bineînțeles, domeniul mediului. Mulțumesc. Novakov. Domnul Novakov, vă rog, aveți cuvântul. Sure. First of all, I'd like to thank for... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru prezentare. Sunt convins că subiectul este foarte important, chiar dacă nu se poate vedea asta de pe urma prezenței colegilor din sală. Dar știu că parteneriatele public-private Uh, sunt una dintre posibilitățile cheie pentru autoritățile locale, regionale, naționale pentru a asigura suficiente investiții pentru proiectele cruciale. Cred că ne așteaptă o sarcină uh, dificilă uh, în urma acestui raport. Să încercăm să îl traducem într-un limbaj ușor de înțeles pentru cetățeni sau pe, măcar pentru cei care sunt uh, responsabili pentru dezvoltarea unor proiecte în statele membre, astfel încât să înțeleagă cum pot învăța din um, um, învățămintele prevăzute în acest raport. Este datoria noastră ca ai acestei comisii să explicăm cum funcționează Uniunea și cum oamenii pot uh, Uh, beneficia um, cel mai bine de pe urma lor, și anume, deci cum pot uh, um, atrage investițiile private uh, pentru a beneficia și de finanțări din partea UE. Oricât bani ar avea o autoritate publică, întotdeauna în domeniul privat vor exista mai multe resurse, deci trebuie atrase. Bineînțeles, că um, trebuie făcut totul pentru a obține cât mai mult în beneficiul cetățenilor. Mulțumesc foarte mult pentru studiu și uh, iată, avem câteva învățăminte uh, și uh, ne trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a le trimite mai departe celor din circumscripțiile noastre. Eu cu siguranță o voi face. Mulțumesc că permiteți-mi și mie să adresez o întrebare. De mai multe ori ați vorbit despre statele membre care au cel mai uh, înalt nivel uh, de utilizare a PPP-urilor pentru gestionarea financiară și implementarea proiectelor. Credeți că există o legătură între dezvoltarea regională a unei regiuni în care există aceste PPP-uri? Deci între dezvoltarea regională și PPP-uri, unde avem mai multe PPP-uri? Unde există creștere și resurse multe sau în zone în care este nevoie de investiții și o creștere economică mai scăzută? Aveți date în acest uh, sens? pentru că în multe cazuri am avut experiența de a propune un PPP ca opțiune pentru un proiect de investiții. De obicei, răspunsul din partea autorităților regionale și locale este că e foarte scump, de fapt, și că nu și-l poate permite oricine. Asta este întrebarea mea. Există vreo uh, corelație aici? Mulțumesc. Și pentru acum, acestea sunt întrebările noastre. Ok, uh, thank you very much for this. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații foarte interesante. În primul rând, în ce privește proiectele mai mari, precum și cele mai mici și medii și parteneriatele respective, majoritatea PPP-urilor presupun uh, investiții în infrastructuri uh, mari și presupun uh, implicarea unor firme mai mari, dar în Germania, de pildă, aceste parteneriate public-privat merg foarte bine la nivel regional și IMM-urile de asemenea sunt foarte active pe acest segment. Nu avem date legate de uh, numărul de locuri de muncă create, pentru că nu acesta a fost uh, subiectul raportului, însă la DG Regio, pentru proiectele care s-au finalizat, probabil că există astfel de date. Sunt sigură de altfel. A doua întrebare se referea la legătura dintre dezvoltare regională, dezvoltarea instituțională de la un anumit nivel și folosirea ppp urilor Da, sunt probleme aici și uh, în Grecia, de pildă, acolo se folosește foarte mult modelul PPE în ce privește proiectele din fondurile structurale, dar acestea se petrec pe plan național și e foarte greu pentru guvernul de la Atena să convingă regiunile să folosească aceste instrumente, tot așa și în Polonia și în Croația. Așadar, depinde foarte mult de expertiza disponibilă în fiecare regiune, dar și de sprijinul care este acordat de la centru, de pe planul național. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă spun că ne pare foarte rău că colegii nu au venit în această după masă să vă audă, să asculte explicațiile dumneavoastră. Raportul există, însă a fost trimis și dacă sunt întrebări, vă sfătuiesc să adresați aceste întrebări echipei care a pregătit raportul. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și participare. Încheiem uh, acest subiect și putem să mergem uh, la următorul subiect schimb de opinii, raportul de inițiativă pregătit de colegul Novakov, Politica de coeziune, obiectivul tematic, coeziunea în transporturi, eliminarea obstacolelor în principalele infrastructuri cheie, articolul 97 din uh, regulamentul comun general. Îi dau cuvântul domnului Novakov <clears throat> ca să ne prezinte situația. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați cuvântul. Mă simt uh, onorat pentru că pentru prima dată aici în cariera mea reprezint 50% din uh, numărul de membri al comisiei și este o mare uh, uh din membrii comisiei noastre. Este o mare, mare răspundere. Titlul raportului este foarte complicat, dar o să mă străduiesc. Da, mă scuzați, se pare uh, că într-adevăr suntem mai, mai mulți ca membrii ai comisiei decât credeam eu. În sfârșit, un nume complicat de raport și o să încerc să vă spun mai simplu ce conține el, de ce este important și de ce m-am angajat în acest sens. Am crescut la sat în Bulgaria și înțeleg de ce o autostradă sau calea ferată înseamnă uh, posibilitatea de a avea o viață mai bună. Livrări de produse, locuri de muncă, infrastructuri și așa mai departe. Ce înseamnă asta? Șanse mai bune, pur și simplu, să nu mai ai probleme. Într-adevăr, e clar că membrii societății, noștri, societății noastre se tem cumva de această lume a transporturilor într-un fel sau altul. De aceea, eu cred că politica de transporturi nu este o simplă politică ca și celelalte ci este un semnal sau un simbol al modului în care abordăm problema dezvoltării în europeană. Și de aici trebuie să fim uh, ambițioși. M-am pregătit, am venit cu niște cifre, dar nu le-aș uh, enunța pe toate. Chiar doar jumătate din acestea ar putea să-i convingă și pe cei mai sceptici uh, când vine vorba de transporturi. E bine că Uniunea Europeană s-a gândit la rețeaua TNT. Există motive. Dacă avem această rețea până în 2030, gata, vom da cetățenilor noștri posibilitatea să se bucure de 10 milioane de locuri de muncă suplimentare, 10 uh, milioane de gospodării care vor avea posibilități mai mari de a crește și de a-și trimite copiii la școală în condiții decente. Dacă nu facem acest lucru, din potrivă, vom pierde aproape 2% PIB, deci 2%, 2 de creștere pierdute, care practic este jumătate din mm, trilion. Deci, imensă această sumă în caz de inactivitate. În raportul meu m-am concentrat pe ce s-a făcut până acum, cât de eficiente au fost investițiile de până acum. Dar mai mult decât atât, mă voi concentra și mai mult pe viitor. Mă voi concentra eu și echipa mea ca să vedem cum vor arăta, arăta transporturile în viitor. Pentru că s-au uh, au apărut niște semne îngrijorătoare în ultima vreme Bani luați de la coeziune, de la CEF, mutați în altă parte. Asta înseamnă instabilitate, lipsă de previzibilitate, pur și simplu în statele noastre membre, <clears throat> pentru că ele trebuie să poată să planifice acțiunile viitoare, cum să planifice resurse pe proiecte cruciale și nu cred că trebuie să existe o zăzanie între instituții sau o dezbinare între nivelul local și național. Sau vreo cursă între acestea. Vorbim despre familiile noastre europene, despre soarta lor și trebuie să dăm dovadă de simțul răspunderii. Cifrele arată actualmente că putem să uh, finanțăm aproximativ o treime din proiectele eligibile de la TNT. Restul, de fapt, sunt uh, eligibile, au și indicatori buni, dar nu avem resurse să le finanțăm. Deci dacă transportul chiar ne este o prioritate, asta trebuie să se vadă și la nivelul bugetului. Trebuie să găsim o posibilitate să acoperim această lipsă. Dar cred că resursele de la ECIF ar trebui să rămână pe loc. Pentru că, așa cum am spus, de la EFSI, uh, pentru că primarii noștri, autoritățile locale, se așteaptă de la noi la așa ceva. Există proiecte cheie care au fost implementate până acum cu bani europeni care demonstrează că se pot obține rezultate foarte bune. Mai puține accidente rutiere, mai puține răniri sau decese uh, cauzate de starea proastă a drumurilor apoi un mediu propice pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru creșterea lor, pentru că fiecare dintre acestea, și aici deschid o paranteză, IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a Uniunii Europene în ce privește creșterea și ocuparea. Bun, și acestea au nevoie de infrastructură bună pentru a putea vinde mai multe, pentru a furniza mai multe servicii clienților lor. Așadar, practic toate aspectele din politicile noastre, că e vorba de locuri de muncă, uh, siguranța rutieră, chiar și educația și cercetarea au nevoie de o bună uh, infrastructură de transporturi și aici aș menționa un lucru care poate nu este prea popular ca idee zilele astea, la conferințe, la diverse evenimente, aud oamenii spun că s-a terminat cu mașinile clasice, cu șoferii, pentru că mașinile o să zboare în viitor. Nu avem nevoie nici de piloți pe avioane, pentru că avioanele vor deveni ca niște drone, o să se ducă singure. Nici trenurile nu vor mai fi conduse de oameni. Eu sunt uh, mai sceptic aici și credeți-mă pe cuvânt, vom avea nevoie întotdeauna de drumuri mai, mai mari, mai bune, de trenuri mai încăpătoare și de porturi mai mari. Pentru că suntem într-o lume materială și nu trebuie să pierdem niciodată din vedere nevoia de investiții prioritare în transport și să nu uh, uităm nici învățămintele din ultimii ani care ne-ar putea ajuta să ne îmbunătățim. v da exemple de blocaje, bottlenecks. Mai multe state, fiecare la rândul său, investește în același coridor de transport, culoar de transport. Dar ultimul care ajunge nu investește unde trebuie pentru că îi se pare că nu este logic să o facă. Și atunci ne trezim cu investiții paralizate. Poți să ai un tronson de 300-400 km într-o țară, în țara numărul 1, ă, trenul trebuie să meargă pe acolo cu 60 de km la oră, sau în altă țară, în țara următoare când trece frontiera, nu mai poate să mai meargă așa de repede pentru că are o viteză mult mai limitată, că nu are infrastructură. Deci nu este eficiență. Trebuie să încurajăm statele membre să lucreze în proiectele europene. Și asta nu se întâmplă cu faimoasa rezervă de performanță. Am promis această performanță, rezervă de performanță din anumite motive și trebuie să facem ceva dacă schimbăm regulile înainte de sfârșitul jocului, nu cred că putem să marcăm vreun gol sau altceva. Partenerii noștri din statele membre merită această previzibilitate și transparență în relațiile noastre, mai ales când vine vorba de partea de finanțe. <clears throat> în orice caz, Asta cred eu, că orice fel de mutare a fondurilor din colo-colo trebuie să fie pusă sub semnul întrebării și să nu avem noi regulamente și reguli înainte să vedem cum a mers legislația actuală și mai trebuie să ne și menținem, să ne respectăm promisiunile la începutul mandatului. În caz contrar, oricum va trebui la sfârșitul mandatului să putem fi trași la răspundere, să putem să spunem de ce n-am făcut, ce n-am făcut și din punctul meu de vedere, eu față de electoratul meu vreau să fiu deschis și să fiu cu fruntea sus, să le spun am făcut tot ce a fost posibil pentru a le da ceea ce merită acestor oameni. Și cred că Uniunea Europeană, da, poate pentru prima dată în istorie, că când se întâmplă că o serie de țări se adună la oaltă numele unor uh, idei, valori, un steag comun și un imn comune, dar, dincolo de acestea, e clar că uh, prima datorie este ca viața oamenilor din statele membre să se îmbunătățească. Mulțumesc foarte mult! Domnul Picula, raportul din umbră, este primul. Mulțumesc foarte mult. O să continui în limba mea natală. Mulțumesc foarte mult, domnule Novakov, pentru această inițiativă. această dezbatere pe un subiect atât de important trebuie să ne orienteze în acțiunile noastre viitoare. Infrastructurile sunt foarte importante pentru cetățeni, iar Cartea Albă a spus pe bună dreptate că sprijinul pentru politica de coeziune trebuie să fie practic echivalent cu sprijin pentru o politică de transport fluidă, fără obstacole, fără bariere este exact ceea ce trebuie să-și propună politica de coeziune până în 2020. Acum, ce privește acea mobilitate digitală, mobilitatea urbană, în general, fondul de coeziune este la fel de important ca și fondul pentru dezvoltare. și pentru ca să existe un maxim de beneficii în această perioadă, trebuie să se prevadă că uh, statele membre să aibă un plan pe transporturi. Și să ne gândim ce se întâmplă în fiecare țară. Exemple de bună utilizare a politicii de coeziune uh, reprezintă cele 150 de milioane investiți în căile ferate din Cehia. Bineînțeles că asta a dus la o mobilitate sporită uh, în această țară și Asta s-a întâmplat de asemenea în Polonia și în Ungaria, tot la nivelul căilor ferate. Astăzi asistăm uh, la o serie de obstacole în calea uh, dezvoltării acestor rețele de transport. În Croația, de pildă, țara mea, avem atâtea și atâtea probleme în acest domeniu feroviar. Sunt sigur că putem să îmbunătățim lucrurile, trebuie să o facem și iată de ce politica de coeziune trebuie să-și mențină prioritățile fixate inițial, dar și cu oarește flexibilitate pentru ca fiecare țară, cu realitățile sale, să poată să uh, joace jocul. Că e vorba de zone urbane, rurale, de zone uh, mai dezvoltate, altele mai puțin, trebuie știut apoi și obstacolele de natură geografică. Mă gândesc la tot ce înseamnă partea nordică, unde populația este foarte puțin densă, mai sunt și teritoriile de peste mări și țări izolate și așa mai departe. Slobodă. mai așa putem asigura uh, egali, libertatea sau echitatea și o adevărată piață internă în întreaga Uniune Europeană și nu numai într-o parte a sa. Mr. Van Miltenburg. Mulțumesc, domnul Van Miltenburg. Urmează. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că am întârziat puțin și am ratat ce a spus domnul Novakov, dar cu siguranță voi recupera această întârziere și vom avea un schimb de vederi uh, foarte bun. Transporturi și obstacole, eliminarea acestora, un subiect important în cadrul politicii de coeziune. Aici trebuie să ne gândim la fondul lui Juncker, de EFSI, dar și la Connecting Facility Europe. Marea problemă este cu găsirea sinergiilor între uh, uh, fondul uh, de dezvoltare regională și politica de coeziune, pentru că dacă putem să combinăm finanțările dintre acestea, vom putea finanța mai multe proiecte cu mai multă plus valoare și, având în vedere că la transporturi, eu sunt membru al Comisiei de Transporturi, trebuie să realizăm faptul că pentru o rețea, așa cum se cuvine în domeniul transporturilor paneuropeană, e nevoie de bani Trebuie găsite aceste resurse, nu numai pentru a finanța principalele culoare de transport, dar și rețele complete în Europa. Iată de ce aș face un apel pentru includerea de proiecte mai mici, transfrontaliere și asta și prin intermediul cooperării teritoriale de după 2020, pentru că anumite granduri din programul dezvoltare regională pot fi bani care să se investească în uh, proiecte de natură transfrontalieră. Când vorbim despre investiții de infrastructură, avem trei aspecte. În primul rând, poluatorul plătește ca principiu, apoi uh, moduri de transport în cele mai ecologice și, bineînțeles, problema taxei de drum. Uniunea Europeană trebuie să fie lider în transportul durabil și nu trebuie să facem rabat de la acest principiu care apare de altfel ca și principiu în pachetul mobilitate al Comisiei și cu, bineînțeles, toată acea idee cu taxa de drum și revizuirea eurovinietei. Astăzi suntem într-o situație de patchwork când vine vorba de transporturile europene și infrastructurile de la graniță uneori sunt privite ca marginale decât statele, de către statele membre. Dar, nu, din potrivă, plus valoarea tocmai acolo rezidă. Deci, haideți să ne concentrăm pe aceste uh, obstacole, bariere și legături uh, inexistente, pentru că acestea ne vor ajuta în Europa cu transporturile. Un alt principiu este use it or lose it. Un principiu introdus de Facilitatea de, de Europeană, adică să se folosească banii și infrastructura acolo unde este ea necesară și într-un timp anume. Dacă aceste proiecte eșuează, banii să nu mai vină. Asta ar însemna eficientizarea cheltuielilor, dar uh, și ar prezenta un calendar mai uh, bun uh, pentru construcția respectivă, pentru infrastructuri. Așa cum spune Novakov, domnul Novakov, trebuie să avem mai multe fonduri țintite pentru transporturi durabile și toate acestea cu plus valoare. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. I don't see me. Mulțumesc foarte mult. Nu o văd pe doamna Valina. Așa Cam să dau cuvântul doamnei Damato. Domnul Rope, doriți? Nu? Doamna Damato. Grazie, președinte. O 20 minute? Mulțumesc. Am 20 de minute, doamnă președinte? Nu. No. Nu, no, este o glumă. Acest raport se referă la un obiectiv tematic foarte important pentru politica de coeziune, adică promovarea transporturilor um, um, durabile, sustenabile, dar și eliminarea uh, obstacolelor din diferitele rețele, sunt lucruri uh, cu atât mai relevante pentru alte obiective conexe, de pildă o energie, o economie cu uh, emisii reduse sau zero de dioxid de carbon, uh, conectarea și promovarea IMM-urilor și nevoia de a uh, scădea discrepanțele tot mai mari între zona rurală și cea urbană. Ați spus cât de important este sinergia între Facilitatea de Conectare Europeană și EFSI, deși Comisia ne dă vești cam alarmante în acest sens în ultima vreme, că nici nu mai știm câte uh, câți bani vor rămâne la politica de coeziune în domeniul transporturilor până la urmă. Și am un exemplu din țara mea, din sudul Italiei, acolo unde avem regiuni care ar trebui să se bucure de, pe deplin de fondurile structurale, acolo există o situație mai aparte Există tot felul de resurse în programele operative regionale pentru transport durabil, dar administrațiile locale și regionale din 2014 totuși n-au transmis decât câteva proiecte și nu au finalizat nici măcar unul. Situația este îngrijorătoare, având în vedere că e vorba de un buget de până la 20 de miliarde. Deci e bine să insistăm pe sinergie, pentru că, ca să dau un exemplu banal, am putea să investim și în transportul electric Uh, dacă dorim. Dar dacă nu stimulăm uh, uh, producția de mașini electrice, dacă nu producem bateriile care trebuie și punctele de încărcare, degeaba. Vreau să reamintesc că acest obiectiv tematic înseamnă o mai bună mobilitate pentru persoane și pentru lucruri prin echilibru modal și așa mai departe. Apoi, atenuarea efectelor nocive asupra mediului, îmbunătățirea siguranței și o mai bună calitate de viață. Mai sunt și obiective specifice, cum ar fi o mai bună ofertă feroviară, continuitatea teritorială internă și consolidarea infrastructurii logistice din porturi. Statele membre sunt unele cazuri în care acestea, cum ar fi Italia, în care uh, se consideră că anumite investiții nu sunt bune, de pildă uh, avem uh, autostrada Torino-Lyon, care este foarte controversată, dar mai sunt și alte exemple. Dacă dorim să facem altfel, nu trebuie să ne concentrăm pe autostrăzi de mare viteză, ci din potrivă pe rețele feroviere, feroviare care deservesc comunități pe o rază mai limitată. Ne trebuie chiar un nou model de societate care ar însemna ceva cum ar fi Smart Nation, o dezvoltare tehnologică vizibilă pe plan public și privat, fără a lăsa pe nimeni în urmă, un model de societate în care cetățenii sunt pe deplin informat și știu care sunt beneficiile noilor sisteme de mobilitate și ecomobilitate. Deci, o nouă economie cu noi tipuri de locuri de muncă. Noi, ca membrii ai Comisiei Regi și mă gândesc la obiectivul tematic 3, trebuie să ne gândim că ă, acest raport trebuie să însemne o abordare holistică un uh, transport mai curat, cu emisii mai mici, dar și o uh, potențare a microeconomiei în mediul urban. Vă mulțumesc foarte mult! I do not see any... Mulțumesc! <clears throat> Nu mai văd nicio altă solicitare de intervenție, așa că am să dau cuvântul domnului Zuc, dacă am pronunțat corect, îmi cer scuze în caz de am greșit, din partea Comisiei Europene, Direcția Generală Regio. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, o după amiază plăcută tuturor. E vorba de Robert Switch din partea Comisiei Europene. Noi salutăm inițiativa aceasta, unui raport de implementare în ceea ce privește tematica transporturilor și împărtășim același punct de vedere, și anume că e foarte important să găsim sinergii între diferite surse de finanțare, instrumente implementate de Comisia Europeană în domeniu și să avem o gândire comună în momentul în care abordăm diferite servicii, în așa fel încât acestea să fie cât mai bine utilizate, cizelate și pentru viitorul cadru financiar multianual. Deocamdată, Cam atât aș fi avut de spus și cred că totul a fost în mod corect subliniat de către diferiții oratori. Este foarte important să uh, sporim conectivitatea la nivel local, să avem uh, măsuri de modalități de transport curate, inteligente și cred că cei care au intervenit s-au referit la aproape toate aceste aspecte, care sunt importante în viața noastră de zi cu zi. Și în mod clar, e nevoie de intervenție și de coordonare pentru a vedea cum putem face acest lucru în modul cel mai inteligent, cum ne putem coordona cu mm, fața de diferite probleme și e clar că pentru a avea cea mai bună infrastructură e nevoie de o coordonare cât mai bună la nivel transfrontalier. Și e clar că rețelele continuă, trec de la un stat membru la altul în Uniunea Europeană, deci e clar că interoperabilitatea, mai ales în sistemele de transport, reprezintă obiectivul, aș spune, aproape final, mijlocul de a definitiva piața unică. Și asta încercăm să facem, prin încurajarea acestor noi concepte. Un alt aspect cheie care a fost uh, menționat este condiționalitatea, și anume să avem un plan de transporturi pentru a obține finanțare <coughs> pentru uh, sistemul de infrastructură pentru, din partea politicilor de coeziune și E clar că a fost o adevărată provocare pentru noi, pentru a pune la punct aceste planuri, pentru noi și pentru statele membre și cred că toată lumea a fost la înălțimea provocării. Și s-a făcut a, analiza, s-a făcut planificarea necesară pentru a avea o bază solidă pentru transportul, pentru investiții. Și e un exemplu bun. E clar că putem învăța din acesta cu speranța de a îmbunătăți și mai mult și de a consolida și mai mult acest, această abordare. Și în încheiere aș dori să vă ofer sprijinul nostru uh, în munca pe acest raport. Mulțumesc foarte mult! Thank you, thank you very much, Mr. Mulțumim foarte mult și acum domnul raportor Novakov pentru a încheia discuția. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Vreau să mă mulțumesc tuturor pentru spiritul de colaborare devedit de raportorii din umbră și de reprezentantul Comisiei Europene. Sunt convins că această primă dezbatere a fost un bun punct de plecare și să sperăm că în primăvara anului viitor vom fi în măsură să venim cu un rezultat bun. Cam atât din partea mea deocamdată. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Mulțumim foarte mult! Vreau să vă amintesc că ne așteptăm să primim proiectul nostru de raport în februarie, mai mult sau mai puțin, în așa fel încât să respectăm calendarul. Mulțumesc pentru acest punct. Astfel am uh, terminat uh, agenda, uh, ordinea de zi a comisiei noastre. Ultim, urm următorul punct reprezintă aprobarea deciziilor luate de către coordonator. Aș dori să știu, deci nu sunt comentarii, atunci sunt considerate a fi adoptate. Aș dori să știu dacă la diverse doriți să adăugați ceva, nimic. Și atunci vă aș dori să precizez că următoarea noastră ședință va fi o ședință extraordinară ce va avea loc săptămâna viitoare la Strasbourg, marți, 12 decembrie de la ora 4 după amiază până la ora 5. Și următoarea ședință ordinară va avea loc miercuri 22 ianuarie, o zi întreagă, și pe 20 și în dimineața zilei de 25. Cam atât. Acestea sunt anunțurile mele în ceea ce privește următoarea ședință și aș dori să mulțumesc interpreților pentru sprijinul acordat astăzi pe durata acestei ședințe. Mulțumim și noi, doamnei președinte, și astfel închidem uh, ședința Comisiei Regii de astăzi. Mulțumesc!